So, dear colleagues, ladies and Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem reuniunea Comisiei INTA de azi. Bine ați venit! Ați, aveți cu toții ordinea de zi sub ochi. Dorește cineva modificări la ordinea de zi? Dacă nu, considerăm, o considerăm adoptată. Punctul 2 Adoptarea proiectului de proces verbal al reuniunilor de pe 25 noiembrie și 2 și 3 decembrie 2019. Aceste mm, procese verbale sunt considerate adoptate dacă nu se ridică obiecție până, obiecție până la sfârșitul acestei reuniuni. Punctul 3. Deciziile coordonatorilor de pe data de 2 decembrie Aplicăm uh, același principiu. Dacă nu aveți obiecții, până la sfârșitul acestei reuniuni, considerăm aceste decizii și, ordinea, și uh, procesul verbal ca fiind adoptate. Punctul 4. Anunțurile președintelui. Ca de obicei, această reuniune este transmisă în direct pe internet, deci urez bun venit celor de la Salonic până la Tallinn, de la Lisabona până la Middelburg avem uh, uh, mulți vizitatori pe site, um, avem interpretare și vă invit să luați, uh, să, atunci când vorbiți, să nu vorbiți într-un ritm prea rapid. Trebuie să vă spun că Mark Newton părăsește secretariatul comisiei noastre, din păcate, sau l-a părăsit deja de pe 1 ianuarie merge la secretariatul AFET. Iată, avem acum uh, un picior și în administrația Comisiei AFET. Mulțumesc uh, mult lui Marc pentru tot ceea ce a făcut în comisia noastră și urez mult succes la AFET. Și avem un coleg nou care s-a alăturat secretarului INTA, Dideric Desmet. Bine ați venit și mult succes în munca dumneavoastră, la comisia noastră, mult succes și fiți răbdători, pentru că uneori lucrurile se accelerează aici, dar în general uh, suntem uh, oameni de treabă. Mult succes! So, and then point five. Punctul 5 schimbul anual de opinii cu uh, OIM, Organizația Internațională a Muncii. Doamna Karen Cortis este uh, șefa departamentului Normes de la OIM. Dragi colegi, bineînțeles, uh, cooperarea cu OIM este extrem de importantă pentru noi atunci când vine vorba de acordurile comerciale dar și nemonitorizarea sistemului general de preferințe și alte aspecte. De aceea, această colaborare este atât de importantă și comunicarea dintre noi și în 2019 OIM a sărbătorit 100 de ani de existență. Doamnă Curtis, bine ați venit. Vă dau imediat cuvântul pentru 15 minute, vă rog. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o onoare pentru mine, pentru mine să mă aflu astăzi aici. Astăzi, uh, ca organizație în care sunt reprezentate nu doar guvernele, dar și mediul de afaceri și sindicatele, organizația noastră joacă un rol crucial în asigurarea unor condiții echitabile din întreaga lume care reacționează la nevoile economiei reale și stabilește regulile jocului în orice relații comerciale durabile. Mandatul OIM este să um, pregătească standarde și să supravegheze aplicarea lor uh, um, la nivel tehnic. Este un rol extrem de important acum când organizația noastră își începe al doilea secol de activitate voi prezenta informații în legătură cu evoluțiile de la OIM din ultimul an, uh, anul centenarului și vom avea un schimb de opinii în legătură cu modul în care activitatea OIM poate să sprijine uh, activitatea Comisiei dumneavoastră în Parlamentul European. Voi începe introducerea mea cu câteva elemente legate uh, de momentul creării OIM atunci când s-a dorit să se creeze un um, mediu pentru un comerț în condiții echitabile. Voi sublinia apoi caracteristicile standardelor OIM și ele supravegherii aplicării standardelor, care oferă un punct unic de referență în domeniul dreptului internațional al muncii. Apoi voi prezenta câteva elemente importante din anul centralului la OIM și sinergiile create cu obiectivele Uniunii Europene. Voi prezenta pe scurt țările și problemele de care ne-am ocupat în cadrul supravegherii noastre de, privind standardele. Apoi voi vorbi de modul în care colaborăm cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți și a accelera impactul standardelor internaționale în domeniul muncii în, um, la partenerii comerciali ai Uniunii Europene. De când uh, există OIM după, după, după primul război mondial, uh, Uh, s-a stabilit standarde universale pentru muncă ca element esențial pentru dezvoltarea economică la nivel intern și internațional. Um, conceptul concurenței inechitabile a fost uh, inclus în actul constitutiv unde spunea că eșecul unei țări de a oferi condiții echitabile de muncă este un obstacol în care altor țări care doresc să îmbunătățească condițiile de lucru în propriile țări. Apoi, în declarația uh, privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, amintește că fiecare membru al organizației trebuia să promoveze, să respecte și să aplice Um, eradicarea muncii forțate, eliminarea muncii copiilor și libertatea de asociere uh, și negociere colectivă. Teama de, profe- de protecționism a permis aplicarea primei părți a declarației. Apoi, imperativul ca încălcarea acestor principii Uh, fundamentale să nu poată să fie folosite ca uh, avantaj comparativ au fost incluse în declarația privind justiția socială și o globalizare echitabilă. Declarația a creat posibilitatea OIM să creeze un sistem pentru membrii care doreau să îi promoveze um, obiectivele în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale. Și ajung aici la a doua idee, și um, anume relevanța standardelor OIM în supraveghere ca instrumente comerciale. OIM uh, și-a um, clădit legitimitatea cu norme în domeniul muncii, grație unor mecanisme inclusive care creează standarde pe baza unui dialog bazat pe consens cu comunitatea mondială, Uh, cu mediul de afaceri și sindicatele. Are un cadru de supraveghere cu evaluarea pe bază de plângeri și evaluări și o evaluare independentă. Un uh, secol de experiență în stabilirea de standarde și supraveghere oferă OIM uh, o situație incomparabilă cu, în, în cadrul sistemului de organizații internaționale. În al treilea um, rând vorbim despre anul certenarului și nu va fi o surpriză pentru dumneavoastră că pe lângă celebrări și momente de aducere aminte am uh, s-a pus accentul pe importanța continuă a OIM ca organism uh, care stabilește standardele. Și la conferința internațională anuală a muncii pentru adoptarea a 190-a convenție pe un subiect foarte important pentru uh, muncă, pentru domeniul muncii astăzi. S-a referit la uh, violență la locul de muncă uh, și la hărțuire. Cu abordare care acordă o asistență, o, o atenție deosebită genului, în această convenție se prevăd măsuri pentru a elimina violența și hărțuirea la locul de muncă. Comitetul tripartit pentru aplicarea standardelor a avut discuții intense în legătură cu ancheta globală realizată de Comitetul de Experți, în legătură cu uh, recomandarea adoptată recent uh, privind uh, fluxurile comerciale. S-a subliniat importanța protecției sociale în cadrul obiectivelor de dezvoltare la nivel mondial și lupta împotriva sărăciei, inegalității, a excluziunii sociale pentru a se obține drepturi universale care împreună să asigure uh, o viață în condiții de sănătate și demnitate. Un alt obiectiv important este acela de a se al, uh, a fost acela de a se alege și a de discuta cazuri de convenții ratificate din raportul Comitetului de Experți care merită o abordare tripartită la nivel global. Multe dintre aceste cazuri s-au referit la preocupări grave legate de aplicarea convențiilor fundamentale. Aplicarea Convenției privind libertatea de asociere și negocierile co colective a fost de asemenea foarte prezentă în discuții când a venit vorba de Algeria, Brazilia, Egipt, Fiji, Honduras, Kazakhstan, Filipine, Uruguay și Zimbabwe. În cazul, Kazak, cazul Kazakhstanului a fost subliniat ca un caz de eșec grav de aplicare corectă a convenției uh, ratificate. Cazul privind munca copiilor s-a referit la Cabo Verde, Etiopia, Irak și Laos. Și am avut discuții în legătură cu munca forțată în Belarus și Myanmar. Libia și Tajikistan au fost identificate și s-a discutat despre aceste țări când s-a vorbit despre uh, Convenția privind discriminarea la, la uh, locul de muncă. Inspecțiile și uh, dialogul tripartit sunt, uh, cat, au categorie specială la OIM și am avut discuții în legătură cu India și Serbia privind inspecțiile locuri de muncă și uh, în legătură cu El Salvador când a venit vorba de consultările tripartite. În fine, discuții privind convențiile tehnice s-au referit la Bolivia uh, și stabilirea salariului minim și Nicaragua când vine vorba de politicile sociale. Concluzii adoptate prin consens și recomandări orientate spre acțiuni au fost elaborate în urma fiecărei discuții. Uh, și uh, procesul verbal este disponibil uh, pe site-ul OIM. Dar vă voi prezenta câteva concluzii principale. În legătură cu Brazilia s-a discutat despre obiectivul și scopul negocierilor colective. Acordurile colective de muncă au permis să se devieze de la uh, anumite uh, drepturi stabilite prin legislație și compatibilitatea acestei abordări cu obligația de a asigura, uh, de a asigura negocierile colective au fost discutate. Uh, Comitetul de experți a considerat că dacă prevederi legislative țintite pentru aspecte specifice privind condițiile de muncă de la care se poate deroga în uh, într-o anumită măsură s-ar putea să fie compatibile cu convenția, o prevedere generală care să permită evitarea unor condiții de protecție a muncii ar fi contrare obiectivului de a promova convențiile colective. Nu s-ar respecta principiul ierarhiei normelor, unde legea trebuie să fie aplicată ca standard minim, iar negocierile colective ofere condiții mai bune decât cele minime din lege. În cazul privind munca minorilor în Etiopia, Comitetul Conferinței Tripartite a recomandat ca guvernul să consolideze inspectoratul muncii și să crească resursele umane, financiare și materiale pentru a elimina munca copiilor, mai ales în economia informală. Având în vedere impactul pe care îl are oblig- uh, educația obligatorie asupra muncii copiilor, guvernul a fost încurajat să introducă legislație pentru a garanta educație uh, gratuită și obligatorie până la 14 ani. Îmbunătățiri importante în uh, programarea ONG-urilor din 2019 au fost considerate binevenite pentru că vor facilita um, acțiunile complementare ale societății civile în această țară. Recomandări specifice au fost date Guvernului Indiei pentru a-și îmbunătăți expectoratul muncii, cu resurse sporite, cu prerogative pentru inspectorii muncii pentru vizite neanunțate și de a demara proceduri în justiție, continuarea efortului de a crea registre la locuri de muncă și asigurarea ca autoinspecțiile să nu um, um pericliteze activitatea inspectoratului muncii. În legătură cu munca forțată în Myanmar, um, sau uh, uh, s-a discutat concluziile Comisiei de Anchetă și uh, Comitetul Tripartit a cerut guvernului să-și intensifice eforturile pentru a Uh, elimina orice muncă forțată impusă de autoritățile militare sau civile pentru a garanta uh, reparare victimelor și de a crea mai multă conștientizare în legătură cu munca forțată și o mai bună cooperare cu OIM cu un plan de acțiune pentru crearea uh, um, și tranziția spre un mecanism pentru plângeri legate de munca forțată. În discuția cu Filipinele privind libertatea de asociere s-a discutat despre situația situația sindicatelor, uciderea unor sindicaliști și impunitatea de fapt. S-a cerut uh, guvernului să ancheteze violența împotriva sindicatiștilor să se asigure că cei vinovați vor fi pedepsiți, să se creeze organe de monitorizare și să se ofere resurse pentru funcționarea lor în lupta împotriva impunității și să accepte o misiune tripartită la nivel înalt pentru a evalua progresele făcute. Conform mandatului său de promovare a ratificării eh, standardelor internaționale ale muncii, OIM a lansat o campanie de ratificare în anul centenarului cu șapte 70 de noi ratificări din întreaga lume și au intrat în vigoare peste alte 44 de uh, instrumente. În același timp, OIN continuă să evalueze standardele internaționale de muncă pentru a se asigura că ele sunt robuste și uh, de actualitate. În încheiere, cu consolidarea acestor mecanisme, OIM a colaborat din ce în ce mai strâns cu um, instituțiile UE pentru o abordare coerentă în aplicarea convențiilor OIM. Referirile la convențiile OIM în acordurile de liber schimb a oferit mai multă importanță sinergiilor care pot fi create între instituții pentru a ne atinge mai eficient obiectivele comune. Departamentul OIM pentru standarde Um, a asistat statele membre în respectarea drepturilor muncii și în ultimii ani, cu sprijinul DigiTrade și DEFCO, am, ne-am concentrat resursele pe o mai bună aplicare în țări cum ar fi Armenia, Bangladesh, Capo Verde, Guatemala, El Salvador, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Paraguay, Filipine, Thailanda sau Vietnam. Proiectul uh, recent, uh, Comerț pentru muncă decent, a permis uh, identificarea țărilor țintă um, pentru a potența impactul um, acordurilor comerciale pentru respectarea standardelor și recomandărilor organismelor de supraveghere a standardelor. Chiar și în Filipine, guvernul a recunoscut că trebuie să se asigure funcționarea organelor care au obiectivul de a lupta împotriva impunității. Uh, și proiectul GSP a uh, arătat care a fost impactul și nevoile de acțiuni suplimentare. Declarația privind viitorul muncii recunoaște provocările în uh, mediul actual din, al muncii și provocările legate de globalizare. Membrii OIM uh, au stabilit astfel prioritățile organizației în viitor. Printre acestea se numără um, politici comerciale care să promoveze munca decentă. Anul trecut, Uniunea Europeană uh, a adoptat, uh, Consiliul Uniunii Europene a um, adoptat concluzii care sprijină valorile noastre esențiale Um, cu și cu obiectivul de a se îmbunătăți justiția socială, Uniunea Europeană promovează aceste standarde inclusiv în noile forme de activitate. În concluziile Consiliului cer acțiune pentru a se avea o abordare bazată pe persoana umană, pentru a promova munca decentă și coerența uh, politicilor, inclusiv în domeniul economic, al ocupării, în domeniul social, în politicile comerciale și industriale și în dezvoltarea și, uh, și cooperare creșterea economică în viitor depinde din ce în ce mai mult de această coerență și mă bucur de oportunitatea de a colabora în acest, în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Voi da acum cuvântul membrilor Comisiei INTA. Pentru început, doamna Veia. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Susțin majoritatea celor uh, măsurilor pe care le impuneți. Care este valoarea dumneavoastră în ceea ce privește mm, aplicarea standardelor uh, în domeniul muncii prin intermediul uh, acordurilor uh, comerciale și cum credeți că acest lucru ar trebui să se realizeze în viitor pentru o mai bună implementare. Euh, merci, madame, pour votre présentation très... Mulțumesc pentru prezentarea completă în ceea ce este rolul global al uh, OIM. Aș dori să revin asupra acordurilor bilaterale uh, uh, cu Uniunea Europene cu terțe stări și rolul pozitiv al acestor acorduri bilaterale. Aș dori să știu cum cooperați cu Uniunea Europeană Uh, cu uh, Comisia și uh, consolidarea activității cu Parlamentul European pentru a urmări aplicarea capitolelor de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Yes, thank you very much. Mulțumesc, Catlin! Mulțumesc pentru această prezentare generală care mi se pare foarte importantă. Aș avea câteva întrebări, una mai generală Acum, indiferent de statele pe care le-ați analizat, ați descoperit uh, vreun teren uh, pozitiv sau negativ în ceea ce privește implementarea convențiilor OIM? Și un alt aspect de interes pentru această comisie, atunci când există acorduri comerciale, credeți că acestea au un impact pozitiv și credeți că un acord mai cuprinzător care să includă și drepturile ale omului și standarde OIM cu sancțiuni ar fi utile pentru implementare? Ați vorbit pe final și de noile forme de muncă, noi sectoare de activitate, dar și în sectoare vechi și vă întreb dacă Considerați că avem nevoie de noi standarde de muncă în viitor și dacă da, ce ar trebui să fie în centrul acestora? Mulțumesc! Heidi Hautala Mulțumesc! Eu cred că e de la sine înțeles că Organizația Internațională a Muncii este un partener foarte important pentru comisia noastră, pentru că <clears throat> acordurile comerciale, iată, standarde ale muncii sunt incluse. Aș avea o întrebare legată de acordul de liber schimb cu Vietnamul. Acolo s-au făcut modificări promițătoare în legislația muncii, dar dacă analizăm și codul penal, putem spune că drepturile stabilite prin legislația muncii, de pildă dreptul la asociere, pot uh, deveni nule uh, coroborat, coroborat cu codul penal. În al doilea rând, știți că într-o serie întreagă de comisii discutăm um, chestiunea <clears throat> respectării drepturilor omului în diferite țări. Malaezia, de pildă, este un mare producător de cauciuc și de produse din cauciuc. Și avem informații și parțial uh, se apelează și la muncă forțată. Statele Unite au impus o interdicție pentru importul de produse care implică sclavia. Și nu e vorba doar de situația lucrătorilor, e totuși însă un semnal important pentru că societățile noastre ar trebui să aibă o toleranță zero față de sclavie pe lanțul de furnizare. Mulțumesc pentru prezentare. Aș avea o întrebare legată de alt acord comercial pe care îl discută această comisie și anume UE-Mercosur. V-ați referit la Brazilia și ați arătat că două comisii OIM au ajuns la concluzii ușor diferite în ceea ce privește situația de acolo. Și mă întreb ce face OIM concret legate de eforturile președintelui Bolsonaro de a submina respectarea standardelor OIM ce faceți la modul concret. Disculpa. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere. Trebuie să vă felicit uh, pentru această prezentare și pentru tot ceea ce face organizația dumneavoastră în lume. Aș avea două întrebări. Mai întâi, cum evaluați rolul comisiei noastre în consolidarea capitolelor legate de dezvoltare durabilă și acordurile comerciale? Ce aspecte considerați uh, că trebuie să aprofundăm în viitor în acordurile noastre comerciale? Și în al doilea rând, când vine vorba de țări cu o legislație avansată în domeniul muncii, în care se fac pași înapoi în aplicarea acestuia, ce părere aveți? mă gândesc uh, în mod critic și la statele Uniunii Europene. care au un nivel ridicat uh, de îndreptul muncii, dar uh, după criza economică s-au făcut pași înapoi în anumite state membre. Aș dori să știu ce părere aveți. Și pentru a reveni la întrebarea lui Kathleen, cum putem avansa în sisteme bazate pe sancțiuni și penalizări care permit aplicarea obiectivelor și um, um, drepturilor muncii și aplicabilitatea lor obligatorie. Domnul Hansen. Christoph Hansen, mulțumesc Ben, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Și și la o reuniune anterioară a Comisiei INTA a fost prezent un coleg al dumneavoastră care a răspuns la întrebări spunând că există o accelerare masivă în implementarea convențiilor OEM după ce negocierile cu UE au devenit mai intense. Iată că avem uh, o prevedere nouă în proiectul de acord pe care îl votăm mâine, unde solicităm un o comisie interparlamentară UE-Vietnam care să lucreze la implementarea acordului comercial și a convențiilor OIM. Credeți că acest instrument poate fi un model pentru acorduri viitoare? Și cum evaluați uh, um, elementul pozitiv pe care îl aducem uh, ca noutate cu acest instrument. Mulțumesc. <clears throat> Două observații complementare. Sunt de acord cu multe din uh, întrebările și chestiunile puse în discuție de colegii mei. În calitate de comisie INTA, nu răspundem doar de încheierea acordurilor comerciale, ci și de implementarea acestora. Și vrem să vedem ce se întâmplă în realitate uh, atunci când uh, o, vorbim de caracter uh, durabil, de drepturi ale omului. Și v-aș întreba cum anume priviți la nivel de OIM partea de implementare. Vă uitați ce se întâmplă la fața locului prin intermediul uh, consiliilor consultative ce concluzii ne puteți transmite astfel încât la noi negocieri să includem aceste aspecte în cadrul uh, acordurilor. Și avem nevoie și de informații mai rapide, nu doar uh, să vedem după 15 ani cum uh, și ce efecte au avut astfel de prevedere. O a doua întrebare care m-ar interesa. Am avut o conferință cu privire la acordul UE-Mercosur organizată de grupul nostru politic și am avut invitație din uh, Brazilia de culoare care ne-au spus că legislația braziliană practic îi expune la tot felul de abuzuri din partea poliției, pentru că legislația actuală permite și folosirea de muniție împotriva unor astfel de persoane. Este o realitate socială care cred că trebuie să se oglindească și în um, politica noastră uh, externă. Aici m-ar interesa cum anume se reflectă um, care sunt valorile noastre și vis-a-vis -vis de noua legislație. Mulțumesc. Doamna Curtis, v-ați referit la situația din Kazahstan. Kazahstan care găzduiește o întâlnire importantă în iunie, unde se vor deplasa o serie întreagă de miniștri de externe și și o delegație din partea comisiei noastre. S-ar putea să fie o pârghie în dialogul cu guvernul din Kazahstan. Și vă întreb ce sfat ne-ați da în sensul um, principalelor elemente pe care să le subliniem în aceste discuții. Iată, deci, uh, foarte multe întrebări, acum e rândul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Da, sunt multe și voi încerca să răspund la cât mai multe sau la toate și vă rog să-mi reamintiți dacă trec cu vederea cumva ceva. Voi începe cu întrebările mai generale cu privire la modul în care OEM evaluează prevederile din acordurile comerciale ale UE și implementarea acestora, după care voi intra în detalii. OEM, după cum bine știți, nu este un organism care să aplice sancțiuni. Deși există sancțiuni, uh, dar uh, cel mai aproape s-a ajuns în cazul muncii forțate din Myanmar, unde am solicitat tuturor uh, țărilor membre să um, își reevalueze relațiile cu această țară. Însă, noi analizăm uh, atât uh, stabilirea de standarde în domeniul muncii, cât și uh, aplicarea lor în teren, ceea ce se întâmplă prin intermediul dialogului, dialog cu guvernul, dar și în interiorul țării. În măsura în care Acordurile se concentrează, pe de o parte, pe mecanismele de asigurare a dialogului în um, respectivele țări, prin foruri uh, ale societății civile. <clears throat> Iată că astfel um, e posibilă um, semnalarea unor uh, chestiuni acestor foruri pentru a putea fi uh, discutate și aceste informații sunt importante pentru noi și în dialogul cu guvernul. În ceea ce privește implementarea nu a acordurilor comerciale, ci a standardelor OIM. Când vorbim de principii și drepturi în general sau de diferitele convenții la care se face trimitere în diferitele acorduri comerciale. Acum, în ceea ce privește implicarea noastră din ce în ce mai mare um, și colaborarea cu Comisia Europeană, acest lucru ne-a permis să identificăm um, acest lucru ne-a permis să îmbunătățim situația în teren și să identificăm acele domenii care sunt relevante pentru noi datorită angajamentului respectiv ai țării în cadrul organizației noastre. Și am reușit să elaborăm planuri de acțiune, foi de parcurs, prin care s-au făcut pași importanți. S-au spus că s-au făcut pași în ceea ce privește Vietnamul prin presiunile uh, negocierilor pe acorduri internaționale. Pentru Vietnam, ratificarea convențiilor este un pas important care poate că nu pare mare lucru la prima vedere, dar acest lucru permite evaluarea prin intermediul OIM. Deci ratificarea ca prim pas este foarte importantă. Și evident, implementarea care a fost inclusă la presiunea Uniunii Europene în foile de parcurs la care s-au angajat aceste guverne, ceea ce a dus la realizări importante. Revenind la Vietnam, s-a vorbit de codul muncii, unde sunt evoluții importante care permit uh, crearea de organizații la nivel de întreprinderi și uh, um, se prevede și dreptul la asociere. Um, și dreptul de a avea contracte colective de muncă. Modul în care, prin acordurile dumneavoastră comerciale, puneți aceste probleme. Sperăm că ne va permite și nouă, prin intermediul birourilor de la fața locului și a proiectelor pe care le desfășurăm acolo, să evităm potențiala utilizare a prevederilor din uh, codul penal care să contravină acestor principii și pe viitor să ne asigurăm că întreaga legislație va corespunde convențiilor OIM. Bănuiesc că dacă privim în ansamblu tendințele uh, am uh, lucrat uh, în comerțul internațional 32 de ani, deci pot să vorbesc despre tendințe acum la centenarul OIM. Cred că ne-am uh, referit la principiile fundamentale, dreptul muncii în uh, convențiile internaționale, în acordurile comerciale, în uh, diferite acorduri comerciale. Acestea au fost importante pentru a exercita ca o pârghie importanța OEM-ului, preocupările sale, angajamentul pe care îl avem cu țări cu care nu ne-am fi implicat al minterii. S-a pus o întrebare legată de corelarea cu, dezvoltarea, cu obiectivele de dezvoltare durabilă și aplicarea uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. OIM-ul este mândru că uh, urmărește o serie de uh, indicatori și ținte în uh, ODD-uri. Uh, unul dintre acestea uh, este libertatea de asociere în contractele colective de muncă. Noi monitorizăm ceea ce s-a realizat până acum în ceea ce privește acest uh, indicator uh, din obiective de dezvoltare durabilă. Se dă o identificare cuantitivă a progresului făcut într-o țară în ceea ce privește Uh, acest lucru. Aceste informații sunt publice și vor permite altora care au acorduri uh, comerciale să vadă dacă țara a făcut progrese, dacă a făcut regrese. Cred că monitorizăm uh, de asemenea și munca forțată și exploatarea muncii copiilor și salarizarea egală. Uh, toate acestea uh, dau uh, o putere OIM-ului. De asemenea, suntem la fața locului, avem relații cu întreprinderile care ne contactează dacă constată că nu sunt respectate dispozițiile acestor convenții pe teren. Și acest lucru se întâmplă periodic. Uh, Uh, s-a pus o întrebare legată de Brazilia în acordul Mercosur. În primul rând aș vrea să clarific faptul că au fost puncte de vedere diferite între angajatori și lucrători în ceea ce vește promovarea negocierilor colective și ce uh, ar trebui să însemne în ierarhia uh, standardelor. Recomandarea este să se monitorizeze impactul și Comisia de Experți a spus că dacă există o problemă, dacă uh, statul de drept nu este asigurat la un nivel uh, minim. Există posibilitatea de a face uh, plângeri împotriva guvernelor. În cazul Braziliei s-a făcut o astfel de plângere, societatea civilă Uh, grupuri care au făcut uh, o astfel de plângere uh, la OIM în ceea ce privește populația indigenă și s-a făcut o comisie de anchetă pentru a analiza această plângere și a face uh, recomandări. Toate acestea fac parte din uh, dialogul pe care îl avem cu guvernele. Vrem să ne implicăm, să facem recomandări și să ajutăm uh, guvernele să vadă care sunt neajunsurile și să facă progrese ulterior. Trebuie să facem guvernele să înțeleagă cât de important este să întreprindă acțiuni în urma recomandărilor care li s-au făcut. Problema noilor uh, tipuri și forme de muncă și dacă este nevoie de un nou standard uh, pentru acestea. Comisia de experți OIM uh, a fost rugată în februarie să facă o analiză a opt instrumente OIM și cum sunt acestea aplicate. Acestea se referă direct la această problemă a noilor forme de muncă. Se referă la recomandarea în ceea ce privește uh, terminarea uh, relațiilor de muncă, uh, munca de acasă, uh, politica de angajare și cum sunt, se corelează toate acestea unde vedem impactul pe care uh, uh, îl, au, uh, îl are determinarea acestor noi forme uh, de muncă și cum uh, acest lucru promovează uh, munca productivă. Toate acestea se vor regăsi în acest raport. Din acest raport care va fi discutat la conferința OIM vom vedea dacă există o apetență între membrii OIM de avea un nou uh, standard OIM în acest domeniu. Uh, membrii noștri vor fi cei care în final vor hotărâ acest lucru. Acum, uh, due diligence, utilizarea muncii forțate în rândul copiilor. Într-unul dintre proiectele cu Comisia Europeană vrem să veghem că Uh, ajungem la uh, comunitatea de afaceri la uh, nivel internațional sau național pentru a discuta care sunt așteptările lor în ceea ce privește îndatorirea de a respecta principiile fundamentale și uh, Uh, drepturile la locul de muncă. Acest lucru ne dă posibilitatea să stăm de vorbă cu organizațiile naționale, dar uh, și să transmitem uh, acest mesaj în lanțul de furnizare. Acum, Kazakhstan. Kazakhstanul a fost uh, menționat uh, în mod specific ca fiind un caz uh, serios pentru că într-adevăr există slăbiciuni în ceea ce este libertatea de asociere pentru uh, sindicatele din domeniul comerțului sau uh, organizațiile uh, angajatorilor. Acest lucru este serios pentru membrii OIM pentru că dacă uh, nu se asigură că reprezentarea din partea unei țări este o reprezentare reală, acest lucru șubrezește organizația însăși. Uh, am uh, primit o misiune tripartită la nivel înalt cu aproape 2 ani în urmă și am stabilit uh, foi de parcurs pentru a modifica legislația astfel încât uh, lucrătorii să se poată organiza uh, în sindicate și la rândul lor angajatorii să se organizeze fără implicarea sau ingerința a guvernului. Progresul a fost însă stagnat și toate elementele există Chiar și proiecte de lege există. De îndată ce legislația va fi uh, adoptată, ea trebuie și pusă în aplicare în mod efectiv în spiritul uh, modificărilor aduse. Însă, ca un prim pas, uh, pentru ca guvernul să realizeze cât de important este să uh, adopte uh, aceste modificări legislative, în felul acesta deschidem ușa pentru o mai mare libertate de asociere în țară și acest lucru ar fi de mare ajutor. Cred că guvernul simte uh, deja presiunea care se exercită din afară recent uh, au dat semnale că vor încerca să se miște repede cu adoptarea acestei legislații și că acest lucru nu ar pune probleme dacă există voința uh, politică și încurajarea comisiei este salutară. Nu sunt sigură că am răspuns la toate întrebările, așa încât uh, dacă cineva dorește să revină și să insiste asupra unei întrebări, mulțumesc. Uh, cred că ați răspuns la toate întrebările. Acum, Comisia Madeleine Tuningham, ă, șefa Unității de Dezvoltare Durabilă, dacă puteți să faceți un comentariu de câteva minute. Suntem ă, ă, înrudiți Digi Employment și Digi Trade. Eu să vă mă refer la o primă parte și Luisa la partea comercială. Uh, com uh, Comisia realizează ceea ce uh, face OIM-ul și cum muncim împreună. Avem o coordonare foarte bună a statelor membre în Geneva. Uniunea vorbește cu o singură voce la OIM, uneori pe teme contradictorii sau atunci când se critică încălcări serioase ale drepturilor muncii avem o, o coordonare uh, puternică, uh, în, așa cum s-a întâmplat în uh, iunie, în care Uniunea Europeană a fost a avut un rol esențial. Doamna Curtis a menționat de asemenea aprobarea Convenției 190 în uh, ceea ce privește violența și hărțuirea la uh, locul de muncă, unde Uniunea a fost fermă în această privință. Susținem uh, multilateralismul, atât Uniunea Europeană cât și OIM-ul, drepturile omului și agendele noastre se îmbină harmonios Uh, OIM-ul a făcut trei lucruri importante. Stabilirea de standarde. Merg dincolo de partea comercială. Uh, standardul privește activitatea maritimă a fost uh, uh, uh constituit uh, cu 100 de ani în urmă, în 1920. Uh, pescuitul în uh, activitatea maritimă. Există un standard în ceea ce privește timpul de odihnă, uh, siguranță, uh, Uh, navigația. Sunt foarte multe domenii în care OIM-ul uh, activează și acest standard ne ajută foarte mult să identificăm cine a încălcat sau nu aceste standarde uh, nu sunt europene și asta e important, sunt standarde mondiale. nu noi, Uniunea Europeană, le-am impus, ci ele sunt standarde acceptate universal. Apoi, acest sistem de eh, supraveghere care este extrem de util pentru noi, pentru că, din nou, eh, sunt forme eh, tripartite, alteori sunt comisii de experți, de asociere liberă, comisia, în ceea ce privește aplicarea standardelor. Ele sunt foarte importante pe fond și, în al treilea rând, atunci când trebuie să aplicăm uh, măsuri într-o terță țară, ne bazăm pe expertiza birourilor din OIM. Uh, doamna Curtis a menționat că uh, OIM-ul nu impune sancțiuni deci trebuie să acceptăm acest lucru și constrângerile pe care le impun acest lucru dacă lucrurile funcționează, schimbarea apare peste tot în lume. O să mă axez pe patru puncte din intervenția doamnei Curtis. Două întrebări uh, legate de modul în care cooperăm cu OIM-ul în ceea ce este acordurile uh, bilaterale, uh, cum colaborează OIM-ul cu Comisia și Parlamentul European și a fost, cred, o întrebare în ceea ce privește aplicarea. Uh, ce facem. Pentru uh, cei care nu știu prea bine, am avut uh, o reflexie uh, îndelungată 2017-2018. asta a dat drept rezultat un plan uh, de lucru în 15 puncte cu trei dimensiuni statele membre, Parlamentul și organizațiile internaționale. Um, statele membre au întreprins multe acțiuni și OEM-ul este esențial pentru că, de fapt, OEM-ul este importat în acordurile noastre și în GSP. Avem un program uh, în ceea ce este programele tehnice, facem analize de două ori pe an cu țări, cum ar fi uh, Vietnamul, țările pe care le-ați menționat, suntem flexibili și ne putem adapta. Deci a fost o colaborare intensă, Uh, care se referă atât la TST cât și la uh, GSP. În ceea ce privește TSD-ul, cum funcționează, ce facem și acest lucru s-a regăsit în planul de acțiune de 15 puncte, stabilim prioritățile uh, fiecărei țări, prioritățile asupra cărora vrem să ne axăm în anii ce urmează și sigur știm ce se întâmplă la OIM și deci discutăm cu OIM-ul nu ar, fi, nu ar avea uh, sens ca uh, OIM-ul să fie uh, să ia într-o direcție și Uniunea Europeană în altă direcție atunci când sunt probleme serioase într-o țară pe care vrem să le rezolvăm. Uh, Există uh, comisii TSD, uh, se discută ce trebuie făcut, suntem cât se poate de realiști, apoi uh, sunt uh, grupuri de uh, consultanță la nivel național uh, Uh, Corea și alții au invitat OIM-ul să participe la aceste întâlniri, deci uh, și la acest nivel există o colaborare strânsă și, desigur, uh, urmărim intens ceea ce face Luis și echipa sa și rezultatele acestei munci se regăsesc și în activitatea noastră. Deci, o colaborare foarte strânsă în ceea ce privește uh, asistența tehnică care uh, beneficiază de fonduri. Uh, apoi, lanțul de furnizare și due diligence. Facem astfel de analize due diligence. Avem două proiecte, unul în America Latină și altul în Asia E vorba de proiecte unice care sunt uh, realizate împreună cu OIM-ul și cu OCDE-ul uh, în America și cu Națiunile Unite uh, sunt grupuri de experți care ajută țările respective să facă astfel de analize de tip due diligence. Ați amintit o dimensiune cât se poate de importantă pentru că Uh, găsim uh, răspunsul în uh, liniile de orientare ale ONU și OCDE. Este prima oară în care am pus în aplicare întregul plan de acțiune în 15 puncte. Reamintesc vizita din 2017 împreună cu domnul Lange. Am avut vizite cu OIM-ul, Uh, este o activitate uh, în care uh, am colaborat pentru a îndeplini obiectivele privind Vietnamul codul muncii și toate celelalte aspecte care au fost amintite și cred că acest lucru reprezintă un rezultat semnificativ al parteneriatului nostru și o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Aș putea și eu să întăresc ceea ce ai spus în, în ultimul rând, Madlen. Și cred că acest lucru este valabil și pentru viitor. Întrebările se uh, referă la situații concrete, dar nu uh, și la partea instituțională. Acest lucru cred că poate să fie îmbunătățit. Au fost uh, exemple din uh, America Latină. Trebuie să vedem cum putem să stabilizăm și să instituționalizăm cooperarea între OIM și uh, Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult și uh, am ajuns uh, la finalul acestei uh, dezbateri. Uh, doamna Curtis, să rămânem uh, în legătură. Mulțumesc foarte mult! So, next item. Următorul punct este punctul 6 de pe ordinea de zi, de asemenea un subiect important ca și um, drepturile lucrătorilor, um, drepturile de proprietate intelectuală. E vorba de um, inspecție în țări terțe. Comisia a pregătit în decembrie un raport pe acest subiect și acum vom avea ocazia să avem o dezbatere pe această temă. Vom um, asculta prezentarea raportului uh, privind uh, protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală la țări terțe. Um, și în China, Uh, s-au constatat cam 80% din probleme legate de proprietatea intelectuală. Și îmi închipui că vom discuta de acest acest caz specific pe lângă alte probleme din India, Indonezia, Rusia, Ucraina și Turcia. Voi da cuvântul lui Peter Kovac, șef de unitate la Comisie care ne va prezenta acum raportul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am plăcerea să vă prezent astăzi ultimul raport privind protecția și aplicarea drepturilor de proprietate ă, intelectuală în țări terțe, raport publicat de Comisie pe 9 ianuarie 2020. este ultima cărămidă dintr-o serie de rapoarte. Publicăm astfel de rapoarte odată la 2 ani, deci um, cu o situație actualizată. Acest raport face parte din eforturile Comisiei de a consolida protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în țări Obiectivul general, bineînțeles, este legătura dintre proprietatea intelectuală și inovare, creșterea economică, protecția consumatorilor și în cooperarea noastră cu autoritățile naționale de pune în aplicare, Europol și alte autorități um, se degajă, degajează clar o legătură cu criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și alte activități um, pe care dorim să le limităm, să le controlăm. Um, care este principalul obiectiv al acestui raport privind țările terțe? Ei bine, Obiectivul este de a identifica țările terțe în care protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală online și offline uh, provoacă cele mai multe preocupări. Nu este o analiză exhaustivă a situației din întreaga lume și lista cu țările prioritare nu este neapărat lista țărilor în care protecția și aplicarea proprietății intelectuale este eh, cea mai problematică în termeni absoluți. Am inclus mai repede țările în care lipsa de protecție și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și neajunsurile sunt cele care fac cel mai mult rău din punct de vedere economic intereselor Uniunii Europene. Raportul are obiectivul de a informa deținătorii de drepturi, mai ales IMM-urile, în legătură cu riscurile potențiale la drepturile lor de proprietate intelectuală atunci când fac afaceri în anumite țări terțe și de le permite să-și creeze strategii de afaceri și operațiuni pentru a proteja valoarea uh, drepturilor lor intangibile. Raportul trebuie să fie de asemenea util și s-a dovedit util pentru autorități din țări terțe ca sursă de informare. Pentru comisie, lista Mm, de priorități ne permite să ne concentrăm resursele financiare și umane pe anumite țări. Avem diferite uh, activități de cooperare cu China, Asia de Sud-Est, America Latină. Tocmai am lansat un um, program de cooperare în domeniul proprietății intelectuale cu Africa pentru a sprijini statele africane în eforturile lor de a îmbunătăți situația drepturilor de proprietate intelectuală. Avem dialog cu China, Thailanda, încercăm să avem un dialog cu India și alte țări, mai ales cele care sunt pe lista prioritară pentru a proteja interesele Uniunii Europene și ale cetățenilor europeni. Lista cu țările prioritare, pe, pe lista cu țările prioritare nu sunt schimbări mari. China e uh, numărul 1, numărul 2, India, Indonezia, Rusia, Turcia și Ucraina, prioritate 2. Apoi țări cu prioritate 3, Argentina, Brazilia, Ecuador, Malaezia, Nigeria, Arabia Saudită și Thailanda. ordinea și justificările, justificarea introducerii unor țări în categoria de prioritate 1, 2 sau 3 uh, sunt uh, dimensiunile și persistența problemelor legate de protecția um, drepturilor de proprietate intelectuală și în aplicarea lor. Bineînțeles, China este principala noastră preocupare în continuare am fost în China chiar săptămâna trecută și am avut o discuție cu partenerii chinezi în legătură cu protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în țara lor. Au fost foarte nemulțumiți de rezultatele raportului și cred că acesta este un semn bun pentru noi. Înseamnă că abordăm lucrurile, am, am abordat lucrurile potrivite cu China și am discutat în profunzime toate aspectele din uh, raportul privind țările terțe și până la urmă cred că suntem, am căzut de acord că e nevoie de îmbunătățiri în nivelul protecției și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în China. Am, uh, avem multe probleme cu care ne confruntăm în aceste țări și dincolo de țările dintre trei categorii de prioritate, avem și o secțiune, am creat o secțiune în legătură cu țări cu care Uniunea Europeană a încheiat deja sau e pe care să încheie de liber schimb și mm, e o nevoie deosebită de a se monitoriza situația drepturilor Canada, Corea de Sud, Mexic și Vietnamul. Vom uh, monitoriza situația din alte țări în care aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală creează preocupări. Deci aceste țări nu sunt pe lista prioritară, dar vor putea fi sau erau data trecută și acum sunt pe o listă de țări de monitorizat. Israel, Marocul, Paraguay, Filipine, Africa de Sud, Elveția și Emiratele Arabe Unite. Ceea ce este important de constatat este că în acest raport identificăm anumite țări, principalele tendințe, principalele probleme. Deci dacă comparăm raportul publicat acum 2 ani cu cel mai recent, observăm că țările sunt cam aceleași, cu două, trei uh, diferențe, însă problemele pot să fie diferite, pentru că uh, Poate am, eventual am descoperit probleme noi și am și rezolvat multe probleme cu țările cu care avem o cooperare, un dialog. Inclusiv cu China am rezolvat probleme. S-au făcut progrese, dar în ciuda acestui lucru rămân uh, probleme în relația cu această țară. Partenerii noștri pun sub semnul întrebării și au, sau s-au întrebat de ce se află pe listă. Din ce surse ne-am obținut informațiile. Și le spunem că statisticile rare ori mint. Și baza activității noastre este consultarea publicului. Consultarea publică inclusiv în rândul uh, firmelor europene, deținătorilor de drepturi, um, organizațiilor de protecție a consumatorilor, oricine poate să contribuie cu informații. Ne bazăm și pe diverse studii și organismul european de protecție a drepturilor intelectuale contribuie destul de mult, dar și studiile la OCDE și alte organizații. Ținem cont și de statisticile vamale ale UE care sunt publicate în fiecare an și uh, aici obținem informații legătură cu uh, obiectele contrafăcute. Aici uh, informațiile și tendințele sunt destul de clare. Deci avem o bază foarte concretă a acestui raport și o bază de cooperare bună cu țările terțe. Care sunt următorii pași? Bineînțeles, vom continua uh, să monitorizăm situația și să facem progrese, pentru că acesta este principalul obiectiv al raportului, să se facă progrese, să îmbunătățească situația în țările terțe deci continuăm să cooperăm cu acestea în cadrul programelor noastre, în cadrul dialogului dintre noi și în cadrul uh, grupurilor de lucru pe care le-am creat sau pe care dorim să le creăm cu țările care pun probleme. Vă amintiți probabil că mai avem un alt raport important care este cel uh, este lista uh, Uh, de, cu țări de monitorizat privind uh, obiectele contrafăcute și falsificate. Ultima a fost publicată anul trecut, următoarea va fi publicată la sfârșitul acestui an. Este o listă a platformelor, deci firme uh, și um, centre de vânzări online și offline care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Vom uh, demara consultarea publică pentru acest raport în curând și aceasta este o parte importantă a activității noastre. Deci, vom continua să vă ținem uh, la curent în legătură cu eforturile noastre și, bineînțeles, așteptăm cu interes contribuțiile dumneavoastră în legătură cu modul în care ne putem îmbunătăți activitatea. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnul Bourgeois! Mulțumesc! Domnule președinte, doresc să mulțumesc și reprezentantului Comisiei, mai întâi pentru excelentul raport, dar și pentru aceste explicații care ne-au fost uh, oferite aici. Atunci când discut cu reprezentanții întreprinderilor sau cu federațiile sectoriale, îmi dau seama că preocuparea numărul unu este China. Și reprezentantul Comisiei ne-a spus că a fost recent în China și că după această vizită în China, China a promis mai multă protecție. Întrebarea mea este ce măsuri concrete, ce acorduri concrete au fost încheiate pentru a se obține o mai bună protecție a drepturilor intelectuale pentru produsele europene. Apoi, știu că Comisia are anumite inițiative pentru a consolida drepturile de proprietate intelectuală și aș dori să știu dacă, pe termen scurt, v-ați gândit la posibilitatea unei protecții mai eficiente la anumite țări, rapid. Și în al treilea rând, Comisia a vorbit despre um, o comisie de comisar de aplicare a drepturilor comerciale. Această funcție uh, va fi exersată în contextul protecției drepturilor de proprietate intelectuală sau nu? Și o altă întrebare în legătură cu Vietnamul. Am citit capitolul despre Vietnam și am văzut că Comisia a făcut uh, eforturi mari pentru a consolida capacitățile în Vietnam în acest domeniu organizând diferite programe, schimburi de bune practici și se pare că s-a ajuns la un nivel ridicat de protecție grație acestor programe. De unde întrebarea mea adresată Comisiei? Constatați deja rezultate concrete ale eforturilor făcute până acum? Exact, Gracias y también Mulțumesc. Doresc și eu să felicit Comisia pentru raport și pentru prezentarea pe care tocmai am ascultat-o. Am câteva întrebări foarte concrete. În raportul dumneavoastră faceți referire la importanța autorităților vamale în mecanismele de inspecție și control și ați spus de asemenea că mecanismele de sancțiuni și amenziile impuse sunt foarte mici în comparație cu prejudiciul uh, adus de uh, obiectele um, uh, contrafăcute. Având în vedere că nu e o competenție exclusivă a UE și subsidiaritatea pare să nu fie cel mai bun element, faptul că nu există autoritate vamală comună în UE și nu avem un mecanism de sancțiuni omogen cu sancțiuni proporționale daunei, ce măsuri credeți că se pot lua pentru a îmbunătăți procesul din partea Uniunii Europene? Și în al doilea rând, și închei cu această întrebare, uh, doresc să uh, vorbesc despre importanța indicațiilor geografice în lupta împotriva falsificării. Uh, și contrafacerii bunurilor. În mandatul trecut am avut uh, um, un raport de inițiativă privind indicațiile geografice în domenii altele decât în agricultură. Deci, pentru producția artizanală care nu este din agri agricolă și modalitatea de a le apăra de falsificări, mai ales din China, dar nu numai. Uh, care e situația acestor produse? Considerați că este important să se facă o propunere în acest sens sau nu? Mulțumesc. Thanks, uh, Madam. Mulțumesc, doamna Ghiori. Thank you so much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru informare și raport. Trebuie să spun că am fost uh, surprinsă să regăsesc Ucraina în lista priorităților de la 2 pentru că este singura țară cu care avem un acord de asociere, un partener strategic important și iată că avem această problemă cu Ucraina. De aceea aș dori să știu mai multe cu privire la constatările Comisiei legate de Ucraina. Dacă autoritățile din Ucraina sunt disponibile să lucreze în această direcție, dacă au existat modificări legislative, dacă se preconizează legislație nouă și dat fiind faptul că avem un acord deja, dacă există un calendar pentru uh, implementarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Ucraina. Mulțumesc, doamna Cavazzini. Mulțumesc pentru raport. Probabil sunteți la curent cu agenda um, de la Addis Abeba în ceea ce privește SGG-urile și acolo există o terminologie foarte echilibrată în ceea ce privește transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, um, care sunt foarte importante pentru acestea și vreau să știu cum anume lucrează Comisia la această uh, difuzare um, asta și în conformitate cu obiectivele de dezvoltare a mileniului, pentru că e foarte important acest lucru, mai ales în ceea ce privește sănătatea, dar și bunurile de mediu, unde iarăși avem um, un interes. Mulțumesc, Marie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Comisia Europeană pentru prezentarea raportului. Uh, președintele ne-a spus uh, la început, este un subiect capital pentru economie. Ați amintit că este o chestiune de importanță esențială pentru securitatea consumatorului. Asemenea, colegului Burja și insist mereu asupra acestui lucru, aceste schimburi demonstrează uh, necesitatea de a urmări toate aceste acorduri. Vreau să uh, văd cum se poate acționa la nivelul uh, Organizației Mondiale a Comerțului, uh, dacă Comisia poate să spună dacă există progrese din partea partenerilor noștri. Asemenea, colegei Rodriguez, aș vrea să știu câte ceva despre indicațiile geografice non-agricole care uh, fac uh, obiectul unor contrafaceri și apoi un accent asupra uh, Uh, IMM-urilor dacă există o intenție de a le ajuta în această privință. Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu pentru informare vis-a-vis -vis de raportul pe care l-ați întocmit, mă voi referi și eu la exemplul Ucrainei. Dat fiind faptul că nu înțelegem foarte clar ce legislație există în această țară. Nu e oare încheierea de acorduri cea care deschide piața pentru contrafaceri? Cât de adânc ar trebui să negociem și să prevederi care țină de protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Aveți sugestii pentru ca în acordurile de liber schimb sau acordurile de cooperare să avem prevederi um, mai detaliate în această privință? Deci, deja din faza de negocieri, că pentru că și Argentina și Brazilia, iată, figurează la prioritatea 3 care sunt propunerile dumneavoastră de a aborda această situație. A doua întrebare. China a adoptat recent o lege care interzice contrafacerea prin nerespectarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Ce înseamnă acest lucru pentru cooperarea viitoare și care credeți că este impactul ceea ce privește noul uh, acord privind indicațiile geografice cu China în această privință. Mm, apoi, în al treilea rând, Vietnamul apare iarăși la un capitol critic și vă întreb cum propuneți să procedăm, pentru că dacă nu ne întâlnim data viitoare și analizăm din nou un raport Eu cred că protecția drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să figureze mai central în acordurile noastre, mai ales uh, dacă ne gândim la uh, digitalizare în uh, viitor și la liniile de producție. Domnul Danti, mulțumesc domnule președinte, îmi cer scuze că am întârziat, dar zborul meu avut o oră întârziere. Este o temă foarte interesantă, aș spune chiar strategică pentru viitorul nostru. Vreau să subliniez două lucruri, așa cum au spus și unii colegi. Indicațiile geografice care nu țin de alimente. Avem acorduri în care recunoaștem produse neagricole protejate la nivel european. Eu cred că a venit timpul ca în acest sens Comisia să vină cu o propunere legislativă. În mandatul precedent, um, Parlamentul a votat acest lucru cu 650 de voturi pentru 50 abține, 50 împotrivă. Deci, <clears throat> e um, momentul să um, trecem de aceste obstacole pe care le impun anumite țări sectorului de producție. În al doilea rând, China. Eu cred că asta, această problemă trebuie să fie mult mai tranșant uh, abordată. Am avut ocazia să constat, cu ocazia unei misiuni în China, că nu, nu e doar o protecție juridică din partea guvernului uh, chinez în ceea ce privește drepturile de protecție intelectuală, ci multe întreprinderi din uh, Europa ne spun că au sentințe din partea unor uh, instanțe din China în favoarea lor, sentințe care sunt complet ignorate de autoritățile din uh, China și nu au niciun fel de posibilitate de control sau de a interveni. Această temă a contrafacerilor în China cred că trebuie să fie prioritară pentru că altfel toate eforturile noastre sunt inutile. E o temă care trebuie să <clears throat> uh, punem în discuție într-o manieră concretă, cu răspunsuri concrete din partea uh, Chinei. Mulțumesc, am vrut doar să fac aceste observații care sunt foarte importante pentru mine. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea mea, o întrebare legată de OMC. Este un capitol destul de scurt, la pagina 14. Trei întrebări. În primul rând, prezentația uh, anumite rapoarte membrilor OMC. Care este reacția celorlalte țări, mai ales a celor pe care le menționați expres în raport, precum China, India și celelalte, ceea ce mă duce la a doua întrebare. Credeți că ar fi bine să avem niște reguli suplimentare uh, în ceea ce privește DPI pentru uh, regulile generale OMC, astfel încât să existe mai puține conflicte între membrii OMC și în al treilea rând spuneți că um, mai există încă un caz uh, la OMC împotriva Chinei, dar nu mai avem uh, instanță de apel. Care sunt consecințele utilizării acestui instrument pentru a întări uh, protecția DPI în state terțe? Christoph Hansen. Mulțumesc, Bent. Îmi cer scuze că a trebuit să ies câteva minute pentru că a trebuit să mă întâlnesc cu un secretar de stat din Germania pe cu totul altă temă. Poate că întrebarea a fost deja formulată. Primul capitol din acordul SUA-China se referă la DPI timp ce al doilea capitol se referă la transferul tehnologic. Și de aceea întreb Comisia cum anume evaluează consecințele acestui acord atunci când este vorba de eficacitate și de posibilitatea punerii în aplicare. Și credeți că <clears throat> este la înălțimea cerințelor sau doar o manevră preelectorală pentru Donald Trump? Apoi, capitolul DPI include și o secțiune cu privire la indicațiile geografice, unde se spune, printre altele, că China trebuie să se asigure că orice măsură luată în legătură cu uh, eventuale cereri din partea unor parteneri comerciali în ceea ce privește protecția unor indicații geografice nu subminează uh, intrarea pe piață și așa mai departe. Um, articolul 1.51. Întrebarea mea este ce implicații ar avea uh, cazul acordului UE-China pentru indicațiile geografice? Foarte interesantă întrebarea. Comisia are acum ocazia să răspundă. Mulțumesc. Mă bucur că tema suscită un interes atât de mare, ceea ce nu e surprinzător pentru această comisie. Am să încerc să răspund pe cât se poate la toate întrebările. Haideți să începem cu China, tema cea mai simplă, nu? China rămâne o țară de primă prioritate din mai multe motive. Ne bazăm pe informații din partea factorilor uh, interesați și astfel am formulat patru domenii de prioritate. Dezvoltarea legislativă, apoi înregistrări și unii vorbitori s-au referit la această chestiune. Inițial ne-am concentrat asupra mărcilor înregistrate, dar acum am uh, lărgit sfera discuțiilor și la brevete, design și alte tipuri de proprietate intelectuală. al treilea rând, evident, punerea în aplicare. Mm, și cea mai bună legislație, dacă nu se pune în aplicare, nu valorează nimic. Și în, în al patrulea rând, secretele comerciale care se leagă foarte strâns de transferul uh, forțat de tehnologie, chestiune pe care am discutat-o de ceva timp cu partenerii chinezi, inclusiv în cadrul OMC. La nivel legislativ, uh, China a făcut progrese importante, adoptând uh, diferite legi au ajustat eh, <clears throat> legislația cu privire la secretele comerciale și legea cu privire la mărci înregistrate pare satisfăcătoare. Încă avem probleme cu legislația în ceea ce privește brevetele, care încă nu e adoptată. Asta în ceea ce privește pe cei care vor să-și protejeze brevetele în China și la fel și drepturile de proprietate intelectuală. La discuțiile din, um, de săptămâna trecută încă nu ni s-a putut prezenta un calendar concret. S-a spus însă că există șansa ca Congresul Popular să adopte legea înainte de finele anului, asta în ceea ce privește brevetele. Pe partea de copyright nu avem un astfel de calendar. Acum, în ceea ce privește mărcile înregistrate și protejarea acestora și înregistrarea lor, rămâne o problemă. M-am întâlnit cu companii europene la Beijing, la Shanghai săptămâna trecută și ne-au confirmat că deși situația s-a îmbunătățit, mai ales prin uh, introducerea celor trei instanțe specializate în trei orașe mari din China, um, și faptul că și deciziile judecătorești s-au îmbunătățit mult, dar în provincii nu tot așa stau lucrurile și e foarte greu să obții decizii calitative în, în uh, provincie. În ceea ce privește sancțiunile, cred că trebuie să fim foarte clari. Noi, în rapoartele noastre, um, de la Digi3 răspundem de comerțul internațional și ne referim doar la nivelul sancțiunilor în state terțe. A fost o problemă în China. De curând, chinezii au sporit sancțiunile pentru <clears throat> încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală și în anumite cazuri care vizează mărcile înregistrate. Iar în ceea ce privește secretele comerciale, așa cum a spus unul dintre vorbitori, recent China și-a actualizat legislația Asta în cadrul um, uh, legislației cu privire la concurența neloială. Însă problema principală în China este implementarea la nivelul întregii țări, chiar dacă marea majoritate a activităților economice se concentrează în est și în partea dezvoltată, însă trebuie să ne asigurăm că se face unitar. Și mai important, în ceea ce privește mm, proprietatea intelectuală, au făcut progrese pentru că și-au dat seama că este și în interesul lor. Um, și acolo se înregistrează o mulțime de brevete anual și sunt și um, unul dintre principalii clienți de la München investesc în cercetare și devin o supraputere și aici. Unde mai există probleme um, este tratamentul inegal pentru companiile străine. Deci se pune în aplicare pentru companiile chineze, dar nu și pentru cele străine. Este o problemă la care trebuie să mai lucrăm, menținem presiunea și în acest context, evaluarea noastră preliminară în ceea ce privește acordul SUA-China este una pozitivă, să merge în direcția cea bună, să fac presiune asupra Chinei pentru implementarea legislației într-o manieră nediscriminatorie pentru companiile străine și mm, cu mai multă transparență. Și cred că în această privință lucrurile merg în direcția cea bună de, s-a publicat acordul doar la mijlocul săptămânii trecute, va luăm în continuare, dar preliminar evaluarea noastră este pozitivă în sensul că se facă presiune asupra Chinei pentru îmbunătățirea și aplicarea protecției de pe the, the very o evoluție um, pozitivă cu China este acordul privind indicațiile geografice impactul pe care îl va avea de asemenea și acordul SUA-China. Considerăm că acest acord uh, uh, între uh, Uniunea Europeană și China privind indicațiile geografice a fost finalizat. Nu vedem că ar putea să existe un impact negativ uh, Uh, al acordului între Statele Unite și China asupra acordului nostru. Rămâne de văzut. Poziția noastră este că acordul nostru este cât se poate de clar. Și un alt uh, comentariu, ceea ce încercăm să facem este să explicăm că nu limităm și nu creăm obstacole în calea exporturilor uh, de mărfuri, de bunuri alimentare către alte țări. Ceea ce facem este să protejăm uh, indicațiile geografice europene care merită să fie uh, protejate. Acest lucru este în conformitate cu acordul cu uh, OMC-ul și continuăm să facem pași în această privință dacă există soluții rapide. Nu cred în așa ceva. Cred că este o chestiune de proces și acest lucru am făcut-o cu China. Anul acesta uh, marcăm 15 ani de existență al grupului de cooperare cu uh, China dar au existat uh, programe de cooperare și anterior. Și ajungem acum la un anumit nivel uh, unde s-au făcut uh, deja progrese, nu suntem impresionați de aceste progrese, însă totuși le putem constata. În ceea ce privește Vietnamul, capitolul privind indicațiile geografice ale acordului include Uh, dispoziții uh, semnificative. Sigur, rămâne acum de văzut cum va fi aplicat și vom monitoriza foarte strâns acest lucru. Uh, pe lângă acest acord, am pus în aplicare un program de cooperare în Asia de Sud-Est. Vietnamul este un important beneficiar al acestui program. Principalul obiectiv al acestui program de cooperare uh, Uh, pus în aplicare de Uniunea Europeană și IPOF, uh, uh, este să pregătească țările din regiune pentru punerea în aplicare a acordului pe care îl avem cu acestea și să asigure aplicarea corectă a acestor acorduri. Ceea ce putem face cu aceste țări și ceea ce pot să spun este că atunci când acordul intră în vigoare, Comisia va monitoriza îndeaproape uh, uh, aplicarea uh, acestui acord. Indicații geografice neagricole. Acest dosar este la comisarul Peton, care răspunde de indicațiile geografice neagricole, însă totuși ne implicăm și noi, sunt uh, activități exploratorii și ne gândim la introducerea indicațiilor geografice neagricole în legislația Uniunii Europene. Un comentariu din partea DG 3 și a negociatorilor comercial este că ar fi uh, un lucru benefic să avem astfel de uh, indicații. Asta ar crea o bază mai bună pentru a negocia cu aceste țări și să ne asigurăm că uh, indicațiile geografice pe care vrem să le protejăm sunt într-adevăr protejate și noi să le dăm ceva în schimb. Înțeleg că există și alte considerente mai importante, însă noua comisie uh, Uh, analizează în mod activ ideea de a uh, introduce astfel de indicații geografice neagricole. Ucraina. De ce Ucraina este pe listă? Este pentru că avem probleme semnificative cu Ucraina în ceea ce privește uh, protecția și aplicarea DPI. În principal, Ucraina are obligația de a se alinia uh, pe deplin și asta potrivit acordului de asociere. Însă foarte puține angajamente din acest acord au fost realmente puse în aplicare. Avem uh, discuții periodice cu autoritățile ucrainiene, încercăm să exercităm uh, presiuni, dar sunt probleme uh, Uh, esențiale în procesul decizional, legile nu sunt uh, adoptate de către Parlament și cele care sunt adoptate de Parlament nu sunt uh, aplicate așa cum trebuie. Am arătat mm, foarte clar în raport că există preocupări serioase în continuare Uh, vom uh, conlucra cu Ucraina uh, și în viitor, o vom susține pentru a se alinia pe deplin achiului comunitar privind aplicarea DPI, însă putem vorbi în cazul Ucrainei de o lipsă totală de uh, progres. Lucrurile au, uh, sunt uh, la același nivel la care au fost uh, anul anterior. Cum să vegem ca uh, această țară să facă progrese e o întrebare dificilă. Facem tot ce ne stă în putință, dar există limitări Uh, ceea ce putem să facem este să uh, le dăm asistență în continuare, dar este clar, nu putem să luăm deciziile în locul lor în RADA sau în alte foruri. Știm că agenția guvernamentală care răspunde de drepturile de proprietate intelectuale încearcă, are uh, bună voință însă se pun piedici în calea adoptării unor legi și dacă unele legi sunt adoptate, așa cum uh, uh, este cazul unei legi adoptate recent, apar uh, schimbări de ultim moment care sunt contrare spiritului acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Da, Ucraina rămâne o mare bătaie de cap pentru noi în ceea ce este aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, transferul de tehnologie în țările în curte de dezvoltare. Uh, noi am susținut transferul voluntar uh, de astfel de tehnologii lucrăm și în cadrul um, Consiliului OMC uh, TRIPS, uh, unde există o secțiune privind transferul de tehnologie, ceea ce nu susținem, nu susținem uh, transferul tehnologic forțat sau impus, așa cum ați spus. E vorba de o, o inițiativă privată dacă o companie consideră că investiția uh, va fi sigură, se vor duce într-o țară și vor lucra acolo. Acum, în cadrul uh, unei acțiuni uh, noi Africa în ceea ce privește uh, proprietatea intelectuală, vrem să susținem uh, dorința acestora să degheze la protecția drepturilor de uh, proprietate intelectuală în conformitate cu nevoile lor. Acest lucru diferă de ceea ce facem cu China, pentru că în China programul nostru se bazează pe interesele Uniunii Europene și ei insistă asupra acelor uh, aspecte uh, Uh, care uh, sunt interesul nostru, uh, domeniile unde vrem ca China să-și schimbe practicile și punctul de vedere. În Africa este vorba de cu totul altceva, este o altă dinamică. Vrem ca țările africane să lucreze cu noi și să identificăm nevoile acestora împreună. Așa cum știți, în zona continentală panafricană, DPI-ul a devenit uh, un pilon uh, important uh, identificat ca atare de țările africane și acestea au început să negocieze și să discute protocolul privind proprietatea intelectuală Uh, în uh, zona continentală panafricană și noi ne-am exprimat dorința de a susține. Uh, încă o dată, nu le impunem nimic, suntem gata să îi ajutăm atunci când simt nevoia acestui ajutor. Procesul este în principal susținut de țările africane Uh, apoi, IMM-urile. Marile companii știu cum să-și protejeze proprietatea intelectuală, au resurse umane și financiare pentru uh, a uh, merge în instanță pentru a susține litigii și să-și, propun, și să-și susțină drepturile imateriale, IMM-urile nu au această posibilitate Uh, nu au birouri uh, în uh, țări cum ar fi China sau Asia de Sud-Est sau în Japonia, unde nu avem o problemă de proprietate intelectuală. Deci încercăm ca împreună cu DigiGo să creăm un lanț de help descuri ale IMM-urilor, astfel încât acestea să dobândească informații, unor informații um, esențiale în legătură cu țara, și modalitățile de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, OMC-ul, așa cum a spus pe bună dreptate domnule președinte, discutăm cu țări care gândesc uh, ca noi probleme legate de proprietatea intelectuală, în special în cadrul Consiliului TRIPS, însă OMC-ul consideră, uh, continuă să fie o organizație lentă. Există un decalaj mare între cei care gândesc uh, la fel și țările uh, în curs de dezvoltare conduse de India, Brazilia, uh, Africa de Sud și aș include și Rusia. Este o discuție spinoasă. Acestea fiind spuse, ceea ce am încercat să facem în Consiliul TRIPS OMC este să discutăm uh, chestiuni uh, specifice și în această privință sperăm să facem progrese mici. E vorba despre uh, bune practici, despre schimbul de informații și de practici. Deci, în ceea ce privește evoluțiile legislative, mă tem că în acest moment avem șanse uh, limitate să ajungem la ă, dispoziții obligatorii în cadrul OMC. Singura excepție este legată de ă, inițiativele de reformare a OMC-ului pe care ă, Uniunea Europeană le-a promovat am lucrat împreună cu alte țări, cum ar fi uh, Japonia și chiar cu Statele Unite, pentru a încerca să rezolvăm uh, chestiuni cum ar fi transferul forțat de tehnologii și alte uh, probleme care, după părerea uh, noastră trebuie să se regăsească în activitatea OMC-ului. Ați spus că nu există o instanță de apel. După cum știți, Uniunea Europeană uh, promovează reinstalarea uh, funcționării unei astfel de structuri și în același timp uh, promovează o soluție alternativă care ar putea fi aplicată într-o perioadă de tranziție până în momentul în care această structură de apel va exista. Sperăm că uh, se vor înregistra progrese în viitorul apropiat uh, și în această privință. Sper că uh, am răspuns uh, întrebărilor și preocupărilor dumneavoastră, domnule președinte. Uh, mulțumesc. Uh, bun. Am ajuns uh, la uh, finalul uh, punctului 6. Mulțumesc. Acum punctul 7. Stadiul negocierilor în cadrul trialogului și avem numai un singur, o singură negociere care durează de multă vreme. Regula, regulamentul privind Uh, produsele cu uh, dublă utilizare. Nu au fost uh, realizate progrese și președinția s-a dat la fund, nu s-a mai văzut nimic, a fost asemenea unui submarin, deci a fost o mare harababură Deci, uh, tehnologia de supraveghere europeană este în continuare folosită în terțe țări și este în continuare exportată uh, de uh, Uniunea Europeană, de statele membre, fără control. Și în decembrie, niște note, niște uh, niște împătimiți ai calculatorului au putut să Uh, analizeze uh, uh, tehnologii care se folosesc împotriva pozițiilor din Turcia și acest lucru s-a bazat pe un software german cu niște mici modificări și a fost produs în 2016. Deci, e oare cum o noutate și lucrurile în continuare sunt valabile. Um, m-a deranjat faptul că Consiliul evită să discute soluții posibile, astfel încât, în momentul de față, nu se zărește nicio luminiță la capătul uh, tunelului și nu există niciun indiciu că are vreo intenție să acționeze în viitor. Voi discuta uh, acest uh, lucru uh, mâine cu ministrul croat uh, al comerțului. Da, e un lucru pentru care se fac presiuni de 5 sau 6 ani. Trebuie să ajungem la un compromis. Domnul Buchner. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să adaug mare lucru. Cred că ați spus cele mai importante lucruri care erau de spus. Doresc doar să adaug faptul că recent o firmă flamandă a vândut un uh, program de recunoaștere a reacțiilor Chinei și uh, când am întrebat cum ați putut să faceți acest lucru, a spus pentru că nu e interzis. Deci, vedeți cât de important este să legiferăm în acest domeniu. Aș putea să vă dau și alte exemple de cazuri în care se folosește tehnologie europeană pentru încărcări grave ale drepturilor omului. Mi-aduc aminte de cazul unui uh, prieten al meu în Iran cu abuz sexual și tortură și așa mai departe. Deci, uh, e o problemă urgentă. Și trebuie să cităm raportul Human Rights Watch pentru 2020 în care se spune, citez, Uniunea Europeană um, cu state membre naționaliste care creează obstrucție și împărțite în legătură cu migrația, cu probleme legate de Brexit, a găsit dificil să adopte o poziție comună în legătură cu drepturile omului, chiar dacă oamenii au ieșit în stradă pentru a apăra drepturile omului pentru democrație și statul de drept în Algeria, Sudan, Liban, Irak, Bolivia, Rusia și Hong Kong într-un val impresionant de proteste globale. Guvernele democratice deseori uh, au reacționat uh, nu suficient uh, de, uh, de clar și au sprijinit doar cu jumătate de gură aceste proteste. Este o rușine pentru Europa ce se întâmplă și sperăm că lucrurile vor merge mai bine cu noua președinție. Thanks a lot. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți observații? Helmut. O întrebare ce face acum comisia noastră, care e reacția noastră, care e soluția la această situație, care e propunerea noastră pentru a ieși din uh, blocaj. Din păcate, nu putem să sancționăm pe nimeni, nu putem să acționa Consiliul. Bineînțeles, vom discuta mâine cu noua președinție și dacă lucrurile tot nu se îmbunătățesc, trebuie să votăm o nouă rezoluție pentru a forța Consiliul să facă ceva. These uh, are only a handful countries. Sunt doar câteva țări care se opun unui acord. Și cred că trebuie să facem presiune asupra acestor țări pentru ca, ca să nu mai reziste președintele. Da, și un vot cu majoritate în Consiliu este posibil, dar întotdeauna se încearcă să se privilegieze unanimitatea. Helmut. Am pus această întrebare pentru că în Comisia de Afaceri Constituționale avem aceeași problemă cu dosarul privind dreptul de anchetă al Parlamentului. Dosarul este blocat de ani de zile. Deci, chiar și cu majoritate largă, se, se, se consideră că trebuie să se meargă la curte. Deci propun ca în discuția de mâine cu ministrul croat, să, să facem ceva, să punem degetul pe rană și să spunem că Parlamentul poate să, să atace Consiliul dacă e nevoie. Da, bine, voi spune asta, nicio problemă, spune președintele. Bun. Suntem în avans, pentru că ședința coordonatorilor ar trebui să înceapă la 17.30 pot să întreb grupurile politice dacă putem începe la 17 și 15, poate? Domnul Șfanț. Thanks, Ben. Doamna. Mulțumesc, Ben. Am o întrebare. Nu știu dacă e o solicită, un apel la regulament sau altceva. Dar mâine dimineață votăm acordul de liber schimb UE-Vietnam și astăzi am sosit la, am, am, am sosit la birou și am văzut că ambasada Vietnamului mi-a trimis șampanie. După mine, acest gest este nepotrivit și am dubiu că, dubii că sunt singura care am primit acest cadou. Am ten, am, și avea tendința să îl trimit înapoi în mod politicos și aș, aș sugera că dacă și colegii au primit același cadou, Trebuie să spunem public că astfel de cadouri în uh, ziua dinainte unui vot uh, atât de important nu sunt potrivit, nu e deloc potrivit. Mulțumesc. Într-adevăr, nu e cel mai bun exercițiu din punct de vedere diplomatic. Dar sunt convins că niciunul dintre membrii noștri Uh, nu vor fi influențați de acest cadou, de această sticlă primită cadou, dar vă înțeleg. Nu cred că politețea trebuie să ne împiedice să spunem foarte clar că nu este potrivit ca membrii acestei comisii să primească cadouri care ar putea, care, indiferent dacă influențează sau nu, ca percepție publică, se riscă ca uh, lucrurile să fie interpretate într-un fel, pentru că e clar uh, că există, uh, că, că intenția a fost să ne, să, să ne influențeze. Eu mâine o să vin la vot cu sticla și o voi uh, returna politicos. Bun. Rog grupurile politice să spună coordonatorilor că dorim să începem la 17 și 15 sau chiar mai repede dacă vine toată lumea. Bun.